ordinul de zi urmează um, o dezbatere referitoare la șapte propuneri de rezoluție în ceea ce privește Azerbaijanul. Din punctul de vedere al, uh, din partea raportorilor, domnul Provera are cuvântul. Grazie, președinte. L'Europa ha aperto un inter... Mulțumesc uh, foarte mult, uh, domnule președinte. În ce privește politica europeană de vecinătate. Aceasta, la aceasta participă șase țări, Armenia, Belarus și încă alte patru din regiune și cred că această cooperare permite relații mai bune între Uniune și aceste țări și va duce și la dezvoltări democratice și la dezvoltarea economică a regiunii. Deși, evident, dată fiind istoria diferită a fiecarei țări din regiune, politica este adaptată pentru fiecare în parte, lucru și strategie care mi se par foarte inteligente. E un paradox că discutăm uh, situația a doi blogări uh, din Azerbaijan care sunt uh, judecați și uităm alte tragedii, cum ar fi masacrul recent al a 36 de oameni, de exemplu. Sigur, toate grupurile parlamentare susțin rezoluția privind Azerbaijanul, pentru că Azerbaijanul este o piesă importantă în angrenajul politicii de vecinătate. Cred că această rezoluție ar putea determina guvernul de la Baku să aibă o atitudine mai serioasă în relațiile cu Uniunea Europeană sau s-ar putea să fie neproductivă față de situația celor doi blogări menționați și în acest fel uh, situația uh, reprezentanților societății civile ar putea să devină și mai dificilă. Am decis că nu vom avea o moțiune privind uh, situația lui Aminatuf Haidar, tocmai ca să nu îi facem, să nu îi îngreunăm și mai mult situația. Mă întreb dacă nu e o contradicție în această chestiune. A existat o moțiune asupra Azerbaijanului și una pe Belarus, sigur, un context foarte diferit, dar ambele țări sunt membre ale uh, politicii de vecinătate ale Uniunii Europene. Mulțumesc, domnul Refer. Urmează acum domnul Geringer de Obenberg din partea um, raportorilor. La 11 noiembrie, Uniunea Europeană a celebrat uh, încheierea primului um, război mondial. Un jurnalist al nostru în Serbia a fost în Azerbaijan a fost condamnat la închisoare pentru că au avut curajul să scrie despre corupția din această țară. El a fost acuzat de huliganism și de terorism. Azerbaijanul, conform raportului Freedom House, este o țară fără libertate, iar uh, rapoartele spun că uh, 146 din 156 de țări o probleme atunci când este vorba despre libertatea de expresie. Avem de asemenea informații îngrijorătoare uh, în ceea ce privește situația economică. Deci, uh, refuzul autorităților azere în ceea ce privește um, accesul jurnaliștilor uh, este o măsură abuzivă. Este momentul să aibă loc o schimbare. Noi trebuie să participăm și trebuie să ne implicăm în, în politica europeană de vecinătate pentru a se schimba ceva. Aș dori să cer libertatea jurnaliștilor și să se revizuiască legea. Mulțumesc. Uh, Doamne Șache, tot din partea raportorilor. Mulțumesc, Domnule președinte, stimați colegi, Azerbaidjanul a semnat un număr de parteneriate cu Uniunea Europeană, face parte din politica de vecinătate și din parteneriatul estic. Azerbaidjanul s-a angajat și să, să respecte democrația, drepturile omului și statul de drept. Însă acum toate acestea sunt amenințate sub regimul de acum. Ieri am subliniat cazurile celor doi blogger, care înseamnă un atac împotriva mass media și care are ramificații mult mai largi. Acești doi blogări au folosit medii sociale, cum ar fi Facebook sau Twitter. Nu știm nici măcar dacă au fost uh, încarcerați, pentru că nu s-a prezentat niciun fel de uh, dovadă și niciun fel de informații în legătură cu arestarea lor. Dacă guvernul azer nu poate să respecte angajamentul pe care și l-a luat pentru democrație și pentru stat de drept, conform acordul pe care l-a semnat cu Uniunea Europeană, Europa nu poate să considere Azerbaijanul un partener credibil, inclusiv în relațiile comerciale. Uniunea Europeană trebuie să își respecte propriile Uh, promisiuni și să um, ceară Azerbaijanului să respecte drepturile omului, să își respecte proprii cetățeni și statul de drept. Ieri am acordat, o acordat premiul Saharov și am ascultat un discurs impresionant din partea domnului Kovalov, care a spus că libertatea poate să facă față fricii libertatea de exprimare trebuie să fie garantată și atunci când îi ascultăm pe cei care vorbesc pur și simplu despre probleme cum ar fi opoziția față de guvern, uh, lucruri pe care Uniunea Europeană trebuie să le garanteze în parteneriatul cu Azerbaijan în orice domeniu mulțumesc. Urmează tot din partea raportorilor pentru două minute, doamna Lunacek. Mulțumesc, domnule președinte. La fel ca și antevorbitorii și antevorbitoarele mele, um, aș dori să menționez niște detalii Motivul pentru care am elaborat această rezoluție a fost un incident din iulie 2009 în care, când doi blogger tineri, Eminili și Adnan Hagidade, au fost arestați după ce, într-un restaurant, au fost atacați. S-au dus la poliție pentru a se plânge de acest lucru și pentru a denunța atacul și au fost ei înșiși arestați. Apoi au fost aduși în fața Curții de Justiție, a avut loc un proces care a părut suspect tuturor observatorilor internaționali, cel puțin Amnesty International uh, spune acest lucru, nu s-a prezentat uh, înregistrarea video care a fost făcută în restaurantul respectiv, care arăta cine pe cine um, arată. Din contră, s-a spus că um, nu cei doi blogeri au fost atacați, ci alții. Deci această condamnare a fost um, una care nu corespunde criteriilor unui stat de drept. De aceea sper ca în cel de-al doilea proces când va avea acesta loc, să se prezinte faptele așa cum sunt ele în realitate. Mă bucur că am reușit să elaborăm o rezoluție la care, asupra care au căzut de acord de aproape toate grupurile parlamentare. Îmi pare rău că grupul parlamentar al domnului Provera nu merge alături de noi în această direcție. Cred că ar trebui să ne așteptăm cu toții ca această problemă să se rezolve, pentru că căile diplomatice trebuie respectate. Domnule Provera, acest parlament care lucrează în parteneriat cu um, Parlamentul Azer trebuie să se exprime cât se poate de clar. Drepturile omului reprezintă un fundament. Doamna Șache a spus acest lucru și de asemenea a menționat premiul Saharov. Este important ca în toate părțile lumii libertatea de expresie să fie apărată și noi să ne exprimăm pentru ea. Domnul președinte Aliev a subliniat el însuși cât este de importantă libertatea de expresie a fiecăruia. Este treaba noastră să îi amintim și să le amintim acest lucru. Sper ca această rezoluție care vizează cooperarea bilaterală um, va fi adoptată. Mulțumesc, doamna Lunacek. Urmează tot din partea raportorilor pentru două minute domnul Higgins. Intervenție fără microfon. Uh, Salut atenia acordată îngrozitoare uh, încălcări a drepturilor omului în Azerbaijan. Nu există niciun fel de libertate pentru mass media, oamenii sunt uh, trimiși în închisoare, unii sunt bătuți, alții au fost chiar uciși în ultimii ani. Dar trebuie să ne întrebăm de ce regimul domnului Aliev uh, ia măsuri oribile și represive. Evident, motivul este să acopere enorma corupție care există în acea țară unde elita conducătoare s-a îmbogățit în mod fabulos, mai ales datorită industriei petrolului și gazului, dar între timp 90% din populația Azerbaijanului trăiește într-o sărăcie lucie și nu a simțit niciun beneficiu de pe urma resurselor naturale ale țării. Sigur, uh, guvernele occidentale și corporațiile multinaționale sunt ca de obicei foarte ipocrite în această relație pentru că au de-a face cu regimul uh, în mod curent pentru a putea dezvolta afacerile și, evident, corporațiile câștigă profituri enorme din exploatarea resurselor naturale care aparțin, de fapt, poporului azer. Deci, guvernele occidentale ar trebui să-și pună întrebarea de ce să nu ceară ca uh, toată acea bogăție provenită din petrol să fie folosită pentru îmbunătățirea sorții poporului și nu pentru îmbogățirea regimului. Sigur că membrii Parlamentului au dreptate să condamne aspru uh, toate încălcările dreptului la demonstrare, la expresie și nu pot să nu uh, folosesc această ocazie pentru a condamna de asemenea și uh, represiune dezgustătoare uh, ale poliției daneze împotriva unor protestatari, cei mai mulți dintre ei pașnici la Copenhaga în zilele trecute. Mulți, peste o mie uh, oameni uh, demonstranți pașnici au fost încătușați și aruncați pe jos, lăsați să stea în frig ore în șir. Și când au fost întrebați de ce au făcut aceasta, polițiștii danezi au spus că este arest preventiv. Și dacă criticăm Azerbaijanul, haideți să criticăm și un stat membru al Uniunii Europene când încalcă aceste principii, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Higgins, din partea uh, raportorilor pentru două minute, domnule Gutco. Panie przewodniczący, w Azerbejdżanie za krytykę. Domnule președinte, în Azerbaidjan, dacă critici guvernul, chiar și în cuvinte foarte mm, atenuate, ai orice ai toate posibilitățile să ajungi la închisoare. Cei care se împotrivesc guvernului sunt reprimați. Ce putem noi să facem în legătură cu acest lucru? Bineînțeles că trebuie să intervenim în cazurile particulare în care uh, se întâmplă nedreptăți. Însă este foarte dificil să ducem la schimbări instituționale și Eforturile noastre până acum în acest sens nu au fost încurunate de succes. În parte pentru că înțelegem, dăm dovadă de înțelegere pentru unii tirani și puțină înțelegere față de alții. Cei colegii noștri eh, de la Memorial au vorbit despre acest lucru în discursul lor de ieri avem și probleme, aș spune, în parte din cauza că procesul de a ieși dintr-un sistem autoritar este unul extrem de, de dificil. Este un proces dureros care durează mai mulți ani. Este o concluzie pesimistă pe care trebuie să o trag, însă, oricum, cred că trebuie să ne continuăm eforturile și să perseverăm în presiunile pe care le exercităm. Vă mulțumesc, domnule Legutco. Urmează domnul Chelam, două minute, ca autor. Mulțumesc, domnule președinte. La începutul acestui an, Uniunea Europeană a făcut o declarație în legătură cu libertatea presei din Azerbaijan și îmi pare rău să constat că după ce au fost exprimate temeri cu privire la libertatea presei în cadrul întâlnirii curente cu parlamentarii din Azerbaijan, nu am avut niciun fel de reacție în acest sens. Din acest motiv, Parlamentul European trebuie să ia atitudine și este vorba de ultima rezoluție pe care Parlamentul o adoptă în anul 2009 principala temere a grupului PPE și mă bucur să constat că toate facțiunile au aceleași temeri, o reprezintă deteriorarea libertății presei în această țară. Practica larg răspândită a hărțuirilor, a acuzărilor și condamnărilor jurnaliștilor care sunt adepți ai opoziției este îngrijorătoare. Facem apel la autoritățile din Azerbaijan să elibereze pe jurnaliștii încarcerați fără niciun fel de întârziere. Acest lucru se referă și la doi tineri uh, din Azerbaijan și o altă problemă reprezintă o decizie recentă a autorităților azere de a anula o licență de emisie în FM pentru mai multe posturi de radio, cum ar fi Radio Europa Liberă, Vocea Americii, BBC World Service și alte posturi, astfel încât ascultători din această țară sunt lipsiți de surse de informații prețioase. Aș dori să fac apel aici la colegii noștri să fie de acord cu un amendament general la alineatul 7 al rezoluției și anume nu doar să exprime regretul cu privire la situația din această țară, ci în același timp să ceară guvernului Azer să anuleze această decizie și să reînnoiască licențele FM pentru posturile susamintite. De asemenea, în ceea ce privește libera informare, acest principiu este unul esențial pentru orice uh, societate uh, liberă, așa cum ne spunea chiar în această sală domnul Serghei Covaliov ieri. Acest lucru corespunde relațiilor cu Azerbaijan. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Kelan. Acum, din partea grupurilor. Vom începe cu Andrichene, un minut. Azerbaidjanul este un uh, partener important al Uniunii Europene. Este un partener esențial în eforturile de asigurare a securității energetice europene și Oricât de important este petrolul sau mașinile, acesta nu reprezintă totul. Azerbaijanul și-a asumat uh, angajamentul de a uh, crea o societate democratică și pluralistă, de a, se, de a respecta uh, acordul de cooperare și parteneriatul estic. Trebuie să recunoaștem pașii făcuți în um, direcția cea bună de către președintele Aliyev prin um, eliberarea mai multor prizonieri, dintre care și cinci jurnaliști. Situația presei însă, a libertății presei, este din ce în ce mai proastă în uh, ceea ce privește um, licențele pentru posturile de radio, ca de exemplu BBC Europe. De asemenea, situația nu este deloc bună. Oamenii trebuie să aibă dreptul de a se exprima liberă, chiar dacă este vorba despre exprimarea unor opinii critice la adresa guvernului. Și închei, acesta este principiul de bază al unei societăți democratice și Azerbaijanul democratic trebuie să uh, își asume acest lucru. Mulțumesc! Un minut pentru socialiști. colegos, să colegi, dreptul la eh, exprimare este un drept fundamental și stă la baza democrației. Azerbaijanul a ratificat eh, Convenția Drepturilor Omului și și-a luat angajamentul să respecte aceste drepturi. Pentru ca orice individ să-și poată exprima opiniile și să nu riște să fie anchetat de puterile locale. Azerbaijanul și-a luat angajamentul să nu încalce drepturile omului și să nu încalce aceste principii în țara respectivă. E vorba de a pune în practică principiile parteneriatului Însă dreptul și este în momentul de față statul de drept eh, amenințat în Azerbaijan, precum și dreptul de asociere. Eh, s-a cerut eh, Azerbaijanului să țină seama de recomandările Parlamentului European și să îmbunătățească protejarea drepturilor omului. Mulțumesc, mulțumim doamnei dragi colegi. Are cuvântul domnul Cernețchi. Două minute. Domnule președinte, domnilor și domnilor, încă o dată, Azerbaijanul face obiectul unei discuții în plenară. Dați-mi voi să vă reamintesc că în legislatura precedentă am adoptat trei rezoluții în legătură cu Azerbaijanul, dintre care una în legătură cu libertatea presei în această țară. De asemenea, am vorbit despre Caucazul de Sus și am inclus aici și Azerbaijanul și ne interesează această țară și îi dorim tot binele din lume. Din acest motiv trebuie să stabilim că este o țară care are nevoie de anumit parcurs și că este o țară care încet încet se apropie din ce în ce mai mult de, de lumea occidentală și se îndepărtează de est, lucru care trebuie să fie apreciat. Și cred că prin faptul că arătăm atâta interes acestei țări și autorităților, acest lucru este un semnal pozitiv și un uh, simbol al bunei voințe. Nu putem uh, accepta uh, dictaturile, mai ales uh, într-o țară în care, să spunem, tinerii care scriu pe bloguri sunt încarcerați pentru că își spun acolo părerile în legătură cu cei care se află la putere. Trebuie să sprijinim uh, aspirația europeană pe care o are Azerbaijanul, pentru că există o întreagă dezbatere politică în această țară, dacă să se apropie mai degrabă de Europa sau să se apropie mai degrabă de Rusia. Eu cred că ar trebui să-i sprijinim pe cei care sunt în favoarea unei apropieri de Europa și, deși le oferim sprijin, trebuie în același timp să exercităm o anumită presiune asupra valorilor importante la care ținem și noi, libertatea presei, libertatea de exprimare, toate acestea sunt niște valori elementare și, cu siguranță, Azerbaijanul se găsește într-o situație dificilă, deoarece Rusia încearcă să își creeze o zonă de influență economică și politică, iar prin uh, sprijinirea autorităților azere trebuie să încercăm să le arătăm că nu fac ceea ce trebuie. Ca EFT, fracțion, 2 minute. Numele PPE, doamnei Pașca, două minute. Mulțumesc za slovo, Doamnelor și domnilor, Uniunea Europeană a monitorizat toate activitățile care au vizat care i-au vizat pe cei care au criticat um, acțiunile dubioase ale reprezentanților europeni. De aceea aș dori să-mi exprim îngrijorarea legată de motivele și uh, consecințele uh, acțiunilor polițienești împotriva tinerilor care încearcă să scoată la lumină problemele țării lor. Sigur că trebuie să luăm în seamă aceste semnale negative care vin din partea Azerbaidjanului, dar nu cred că este cazul Eh, dar eh, nu acesta a fost cazul și pentru evenimentele din Filipine, unde Parlamentul European nu a avut o reacție atât de agresivă. Cred că trebuie să fim atenți la toate aspectele care tulbură liniștea democratică. Mulțumesc. Domnul Van de Stup, care nu cred că este în sală, îi dau cuvântul acum domnului Posselt. Domnul... Domnule președinte, după prima alegere în 79 eram colaborator al lui Otto Franzfurt, care acum e foarte bolnav și am avut uh, cinstea de a crea această tradiție a drepturilor omului în Parlamentul European care se dezbate în regim de urgență uh, joia după amiază. Pe urmă am colaborat cu domnul Schulz, și am dus mai departe această uh, tradiție de care suntem foarte mândri. Am fost foarte șocat când domnul Provera mai înainte a intervenit în sensul acesta, spunând că nu ar trebui să fie reluat acest caz și amenințările unui regim uh, uh, guvernului uh, din Azerbaijan au fost citate astăzi aici. S-a vorbit astăzi despre premiul pentru libertatea de expresie. Mi-aduc aminte când am angajat în apărarea lui Saharov și altor apărători ai drepturilor omului eh, să urmăm eh, calea diplomației pentru că voi nu faceți decât să stricați acest lucru, s-a spus astăzi și glasul Parlamentului a fost decisiv, dragă domnule coleg Schulz, dragi colegi, lăsați-ne această independență după amiezii de joi lăsați-ne această marjă de acțiune. La ultima reuniune, un coleg ne-a spus avem o întâlnire cu China, nu e cazul să vorbim cu China. Astăzi a apărut uh, altă temă, Sahara Occidentală. În unele cazuri individuale poate fi o poziție justificată, dar mă tem că în privința drepturilor omului în privința Azerbaijanului e foarte important să avem o atitudine diferențiată. Era cândva o colonie sovietică, era o monocultură, a fost dat pe mâna unui regim brutal și acum face eforturi înspre democratizare. S-a uh, angajat să respecte drepturile omului și trebuie să urmăm această cale, să îi ajutăm să urmeze acestea. Mulțumesc domnului Poselt, domnului Prida. Un minut

Mulțumesc, domnule președinte. Aș ține să amintesc articolul 43 din Constituția Azerbaijanului. Toate, fiecare are dreptul la libertatea de cuvânt și de conștiință, dar sunt cuvinte goale care nu sunt respectate. Eu sunt de mulți ani membru al um, uh, Comisiei de Cooperare uh, cu aceste țări. Am vizitat de mai multe ori Azerbaijanul, am participat la ședințe ale Parlamentului și uh, când e vorba de libertatea cuvântului, de situația ziariștilor. Știu că de multe ori ajung în închisoare în urma unor acuzații fabricate. Și au existat cazuri în care au și murit pentru că nu li s-a dat asistentă medicală în închisoare. Am avut de asemenea uh, ocazia să vizitez închisorile din țară, au un standard foarte îndepărtat de cel obișnuit în Uniunea Europeană, deci este un lucru pozitiv uh, și uh, să subliniem necesitatea ca Azerbaijanul să respecte principiile noastre. Mulțumesc! Nu mai sunt alte înscrieri la cuvânt. Domnul comisar Sameț chiar cuvântul. Mr. President, Domnule președinte, distinși eurodeputații, Azerbaijanul este important pentru Uniunea Europeană ca fiind producător de energie și în același timp o țară de tranzit și este important și pentru contribuția sa la stabilitatea Caucazului de Sud. Azerbaijanul este unul, una dintre cele șase țări parteneri în cadrul parteneriatului pentru Est și acordăm o mare importanță respectării acestor valori care stau la baza relației despre care am vorbit. Un acord de parteneriat uh, a fost uh, creat în urmă cu 10 ani, însă Azerbaijanul și-a arătat interesul și pentru a stabili relații strânse cu Uniunea Europeană prin încheierea unui acord de asociere pentru a înlocui acordul precedent. În urma deciziei luate în luna septembrie de către ministrul de externe din Uniunea Europeană pentru a începe pregătirile în vederea încheierii unui astfel de acord cu țările din Caucazul de Sus, de Sud, discuțiile care au avut loc și care s-au referit la Azerbaijan se află în continuare în derulare. În baza deciziei Consiliului, începutul negocierilor pentru toate țările din Caucazul de Sud vor fi condiționate de progrese suficiente cu privire la uh, respectarea prevederilor uh, statului de drept, respectarea drepturilor omului, respectarea principiilor economiei de piață, precum și existența unui proces de dezvoltare durabilă și a unei bune guvernări an de an facem o evaluare echilibrată și detaliată și identificăm progresele pe care fiecare țară partener le-a realizat în vederea punerii în aplicare a planului de măsuri în cadrul politicii europene de vecinătate. Am început uh, pregătirile deja pentru redactarea raportului pe 2009 și n-aș dori să împiedic într-un fel raportul nostru, însă aș vrea să fac câteva observații în mod deosebit în ceea ce privește situația cu privire la libertățile fundamentale și la drepturile omului. În raportul din 2008 am arătat și citez, Azerbaijanul a înregistrat progrese solide în ce privește dezvoltarea economiei, însă are rezultate slabe în ceea ce privește respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, a democrației și a statului de drept. Am încheiat citatul. De atunci și până acum, din păcate, au existat modificări negative, inclusiv modificări ale Constituției, uh, de asemenea eliminarea limitelor de mandat pentru un șef de stat și de asemenea condamnarea a doi tineri care scriau pe bloguri. De asemenea, evoluțiile negative se mai referă și la o continuare a persecuțiilor celor care susțin drepturile omului, activiștii din opoziție, jurnaliștii și pe deasupra și o deteriorare a situației libertății presei. În diferitele uh, întrevederi pe care le-am avut în European a ridicat toate aceste chestiuni și le-a discutat cu autoritățile azere și va continua să facă acest lucru. În același timp, Comisia a mobilizat o serie de instrumente pentru a sprijini Azerbaijanul pentru ca acesta să facă față dificultăților unui nou acord. Ne folosim de uh, asistența pentru uh, țările din această zonă și am oferit de asemenea sprijin în programul de creare și consolidare a instituțiilor, astfel încât să se asigure respectarea statului de drept și o independență a um, puterii judecătorești. Azerbaijanul a avut mult de câștigat de pe urma sprijinului Uniunii Europene și inițiativelor europene în domeniul drepturilor omului. Și, în sfârșit, în ceea ce privește acordul de parteneriat, am propus crearea unui subcomitet care să se ocupe de justiție, de libertate și de siguranță și să se ocupe de libertate și de uh, drepturile omului și democrației. Acest lucru va reprezenta un for suplimentar în care să ne transmitem mesajele. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar Samețchi. Și s-a încheiat dezbaterea. Trecem acum la vot. Über sechs Entschließungsanträge zu Uganda. Conform ordinii de zi, ordinei de zi avem uh, șase rezoluții privind Uganda, un proiect de rezoluție privind um, legislația privind discriminarea sexuală, un proiect privind grupurile religioase. Începem prin a supune la vot